condițiile necesare pentru a uh, propune astăzi un regulament util. Este doar un prim pas și urmează și multe, multe alte etape pentru finalizarea Uniunii Energiei. Vă mulțumim, domnule Buzec. Încheiem aici dezbaterea. Um, votul raportului domnului Buzec va avea loc astăzi.